că sunt de acord să candideze. Compoziția Parlamentului European o să o găsiți în procesul verbal a ședinței de astăzi. Și cu aceasta încheiem ședința de astăzi.